Uh, față de uh, tehnologia din țări terțe. Scăderea dependenței de tehnologia din țări terțe este principala trăsătură a acestui fond. Eu cred că apărarea va deveni motorul integrării europene. Vorbim despre cooperare industrială, nimic mai mult, nimic mai puțin. Și încă o dată, Comisia salută acordul la care s-a ajuns în urma trilogurilor. Și sper că mâine votul va fi pozitiv și vreau să mulțumesc tuturor raportorilor, raportorilor din umbră și președintelui Comisiei ITRE, domnul Buzek, pe care nu l-am menționat înainte. Mulțumesc din inimă, știu că nu a fost ușor dar acordul este satisfăcător. Kiitos komissaari Bienkowska. Ja sitten annamme vielä esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Krasnodevski, olkaa hyvä. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului raportor ca să tragă concluzii. Pani dziękuję kolegom za bardzo interesującą Vă mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru toate aceste contribuții pe care le-au adus colegii la această dezbatere, care cred că ne-a demonstrat că există o divergență de opinii și în sânul uh, aceluiași grup politic, există păreri diferite între socialdemocrați și între uh, ecologiști. Desigur, opiniile sunt diferite, există poziții diferite și între uh, Uh, diferite state, state care o perioadă lungă de timp nu a fost, uh, nu s-au confruntat cu invazii, um, au o altă părere față de statele baltice sau de statele din centrul și estul Europei care în continuare se simt amenințate. Am înțeles că sunt importante programele sociale, însă dacă nu putem garanta libertatea, uh, atunci bunăstarea noastră a tuturor este amenințată. Aș dori să mulțumesc președinției austriece și celei uh, românești, în mod special pentru volumul mare de muncă pe care l-au uh, investit, pentru expertiza de care au dat dovadă cu ocazia uh, negocierilor și acum în ceea ce privește relațiile cu NATO. Um, noi, uh, din regiunea noastră, susținem acest fond, însă înțelegem uh, în același timp că garantul securității noastre este organizația Atlanticului, uh, Tratatului Atlanticului de Nord. Pe de altă parte, nu putem decât saluta angajamentul unor state ca Franța în întărirea flancului estic al NATO s-a pus întrebarea care ar fi beneficiile pentru Polonia și pentru statele din regiunea noastră în general. Eu cred că prin intermediul acestui fond putem ajuta um, industriile din acest domeniu să se modernizeze pentru a putea ține pasul cu um, operatorii din vestul, uh, din vestul Europei care sunt mult mai uh, avansați decât noi. Și o ultimă chestiune. V-aș ruga să votăm textul în forma pe care am negociat-o. V-aș ruga să nu să, să votați împotriva tuturor uh, amendamentelor uh, de, uh, depuse, pentru că dacă nu, acest acord uh, ar fi uh, primejduit. Aceasta ar fi rugămintea pe care o am uh, pe care o adresez tuturor celor pentru care acest uh, subiect este unul important. Este, acest fond este o șansă pentru industria europeană de apărare, pentru întreaga Uniune Europeană și poate e, uh, întări de asemenea NATO și capacitățile noastre de apărare care sunt atât de importante pentru a ne putea apăra și continua stilul uh, de viață, civilizația noastră. Mulțumesc, am încheiat dezbaterea aici, votul va avea loc mâine și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vom avea o dezbatere comună privind obligațiunile garantate, raportul, rapoartele domnului Bent Luca privind uh, expunerile sub formă de obligațiuni garantate și uh, supravegherea publică a acestor obligațiuni garantate. Dau cuvântul în primul rând raportorului, domnul Luche, aveți cuvântul pentru 4 minute. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, dragi colegi, pentru fiecare piață de capital este important să fie tranzacționate titluri de valoare sigure. Însă, Știm cât de rare sunt uh, acestea. Știm de asemenea că securitizarea nu oferă un grad mare de siguranță și acest lucru a devenit evident uh, după criza financiară. Stim de asemenea că nici obligațiunile suverane nu oferă un grad prea mare de securitate, nici măcar obligațiunile de stat ale statelor din uh, zona euro nu oferă acest grad de, de, de securitate, așa cum am văzut cu ocazia uh, crizei uh, uh datoriilor uh, suverane. Uh, Știm în același timp că obligațiunile garantate, o obligațiune garantată este, sunt, sunt titluri sigure de mai mult de 250 de ani și că niciodată nu a avut probleme. Este un titlu de valoare de care am avea nevoie în zona euro, de care am avea nevoie și în uh, Uniunea Piețelor de Capital. Și în acest context este uh, surprinzător faptul că aceste instrumente, inclusiv obligațiunile garantate, nu sunt uh, prezente, nu sunt mai prezente în Uniunea Europeană, în ciuda faptului că aceste instrumente sunt folosite de decenii, de alte state chiar de sute de ani și anumite uh, Uh, state, din păcate, nu cunosc aceste instrumente. Nu există niciun uh, cadru legislativ care să reglementeze aceste instrumente. Și aici intervenim, aici intervine această directivă și este o directivă foarte utilă pe care aș dori să o, o laud. Uh, pentru că este foarte utilă pentru piețele care urmează să se dezvolte în Uniunea Europeană, care vor putea uh, crea un instrument financiar uh, sigur. Această directivă va fi utilă pentru a transpune în uh, propriul cadru legislativ cele mai bune uh, practici uh, legate de aceste titluri uh, garantate, obligațiuni uh, garantate. Am încercat în uh, activitatea noastră legislativă să punem în, uh, să introducem în textul legislativ cele mai bune practici și cred că am obținut un rezultat uh, bun. Această directivă permite crearea unei diferențieri uh, între două, două categorii de obligațiuni uh, garantate o categorie care se regăsește și în directiva privind cerințele de capital propriu. Este un uh, produs care se bucură de um, reprezintă 97% din capitalul propriu și care se bucură de încrederea actorilor de pe aceste piețe. Și apoi o a doua categorie care are un mare uh, potențial uh, de creștere și care ne-ar permite să uh, testăm uh, noi instrumente. Mie mi se pare că sunt condiții cadru foarte bune care ar uh, permite obligațiunilor garantate să se impună în Uniunea Europeană și ar permite mm, de asemenea ca aceste titluri de valoare să uh, fie exportate, să depășească granițele uh, Uniunii Europene și să stabilim de asemenea standardele pe plan internațional pentru aceste titluri de valoare și uh, să uh, avem standarde care să reziste testului în timpului. Nu trebuie să uităm și rolul uh, celor care emit uh, asemenea uh, titluri de valoare și comisia va trebui să fie va, va trebui să aibă un rol important pentru a garanta ca piața să fie una deschisă, să nu fie una care să permită doar emitenților europeni să fie activ. Aștept uh, Um, cu nerăbdare rezultatul uh, dezbaterii de astăzi și mai ales rezultatul votului de mâine pe marginea acestui dosar, care va fi o, uh, o contribuție foarte importantă în edificarea Uniunii Pieții de Capital. Vă mulțumesc, dau acum cuvântul com- Comisiei doamna Biencovska. Obligațiunile garantate sunt o sursă de finanțare stabilă și sigură. Acestea s-au dovedit uh, a fi solide în timpul perioadei de criză, sunt populare în unele state membre, sunt necunoscute în altele. Propunerea Comisiei încearcă să țină cont de bunele practici ale sistemelor naționale și să promoveze acest instrument. Acest uh, ne dorim să încurajăm uh, investițiile și blending-ul la nivelul Uniunii Europene și acest instrument, această directivă merge în această uh, direcție. Dorim să oferim creditarei economiei uh, uh, fără a pune în pericol, bineînțeles, uh, piețele de capital ale statelor membre. Stabilim o serie de criterii stricte pentru emiterea acestor obligațiuni garantate. Considerăm că că uh, se vor economisi astfel circa un miliard de euro pe an. Venim și cu reguli uh, prudențiale pentru toate aceste instrumente pentru a asigura stabilitatea financiară. Noul cadru se bazează pe două, doi piloni. Avem directiva, care vine cu definiția comună pentru aceste obligațiuni, uh, prezintă caracteristicile acestor instrumente și prezintă de asemenea uh, Uh, activele eligibile pentru a garanta aceste obligațiuni. Uh, există și o supraveghere cât se poate declară pentru aceste obligațiuni uh, și, bineînțeles, avem și un al doilea pilon, regulamentul, care stabilește criteriile pentru tratamentul preferențial acordat obligațiunilor cumpărate de către bănci. În cursul trialogurilor și după cum spune și uh, declarația comisiei, comis, am spus din nou și din nou că actul delegat privind uh, rata de lichiditate per capital uh, va fi uh, uh, promovat cât mai curând cu putință pentru a asigura o, o securitate solidă a acestor instrumente. Bineînțeles, propunerile Comisiei vor uh, parveni Parlamentului înainte de votul de mâine. Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru acest rezultat încununat de succes. În special uh, vreau să-i mulțumesc domnului raportor și tuturor raportorilor din umbră. Obiectivele propunerii Comisiei au fost menținute în mare datorită atitudinii eficiente a Parlamentului, și datorită bunei cooperări uh, de care am avut parte cu Consiliul. Transpunerea uh, noilor reguli cu privire la obligațiunile garantate ar trebui să înceapă cât mai curând cu putință. Astfel ne, asigurăm, ne putem asigura că această sursă de finanțare va fi, putea fi folosită în toate statele membre, promovând astfel creșterea și locurile de muncă noi în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, uh, doamnă comisar. Urmează acum domnul Rosati. Vă mulțumesc. Domnule președinte, doamnă comisar, discutăm despre două rapoarte care vor institui noi principii de funcționare pentru obligațiunile garantate. Am o observație apropo de aceste obligațiuni garantate, și anume că va permite întregirea Uniunii Capitalurilor. Sunt foarte bucuros că s-a ajuns la un compromis atât de bun. Obligațiile garantate sunt bine definite în aceste două rapoarte. Avem uh, de asemenea și alte definiții care au fost revizuite, mai ales cea a garanției. Avem acum două categorii de obligațiuni obligațiunile europene care îndeplinesc uh, condițiile și obligațiunile premium care îndeplinesc și uh, condițiile din uh, regulamentul privind uh, cerințele de uh, capital. Parlamentul a ținut foarte mult uh, la metoda de calcul a activelor, mai ales a activelor lichide. 8% din garanțiile colaterale uh, reprezintă condiția pentru a garanti calitatea acestor uh, obligațiuni garantate. Astfel, aceste obligațiuni devin un produs financiar cu un nivel de securitate ridicat. Vreau să-i mulțumesc domnului Luche pentru uh, cât de bine am cooperat și pentru un, un raport de o calitate excelentă. Mulțumesc și Comisiei pe această cale pentru participarea constructivă la discuții și lansez un apel către toți colegii deputați să adopte acest text fără amendamente. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului social și democrat, domnul Sand, două minute. Votul de mâine marchează sfârșitul procesul, unui proces legislativ care mm, are ca scop crearea unei piețe europene pentru obligațiuni garantate. Parlamentul European a început acest proces legislativ în anul 2017 printr-un proiect din, pro- din proprie inițiativă care a reprezentat punctul de plecare pentru raportul din fața noastră. Munca noastră nu a fost deloc ușoară pentru că obligațiunile garantate au evoluat diferit în statele euro- europene. Chiar dacă aceste instrumente s-au dezvoltat uh, într-un context uh, național, uh, adâncimea piețelor transnaționale este una destul de importantă. Există o piață mai degrabă în nordul Europei, mai puțin, de exemplu, în uh, Malta. Nu știu dacă am avea nevoie de o de un model, um, un singur model ap- aplicat uh, tuturor sau ar trebui să adoptăm uh, modelele care au funcționat uh, pe plan național. Eu cred că ar trebui să, să susținem experiența acumulată pe plan național și dacă alegem un model european, acesta ar trebui să permită o convergență ulterioară. Și soluția adoptată conține multe din elementele raportului Econ, adoptat în anul 2019, și corectează chestiuni uh, care au fost uh, preocupări pentru grupul politic și da. De este îmbunătățită transparența investitorilor și este evitată proasta funcționare a piețelor naționale pentru obligațiunile garantate și aș dori să cer Parlamentului să susțină propunerea din fața noastră. Vă mulțumesc. Acum, în numele ECR, are cuvântul domnul Marias, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un minut și jumătate aveți la dispoziție, vreau să vă spun asta de la bun început. Domnule președinte, în Grecia, dar și în Europa, când vine vorba de astfel de obligațiuni garantate, să știți că sprâncenele se ridică. Uh, Uh, obligațiunile suverane uh, au eșuat. Uh, oamenii aveau încredere în ele, o groază de ei, dintre ei au investit în aceste obligațiuni suverane, după ce a fost decizia troicii și gata, valoarea acestor obligațiuni suverane s-a Uh, valoarea acestor obligațiuni suverane s-a dus pe apa sâmbetei și acum oamenii uh, din Grecia nu mai au bani nici să nu mai au bani nici de medicamente, nici de nimic. Credeți că, dată fiind istoria recentă, ar putea fi uh, creată sau crescută, ar putea crește încrederea în, acestor, în aceste obligațiuni garantate? Uh, Uh, s-a tot vorbit despre um, garanțiile care merg mână în mână cu aceste obligațiuni și cu cât uh, garanțiile sunt mai uh, bune, cu atât investitorii vor crește, Um, și astfel toată lumea va avea de câștigat, economia va crește, etc., etc. Dar trebuie să fim tare atenți să vedem dacă garanțiile acestea chiar funcționează. Să nu ne trezim uh, cu uh, dispariția și acestor sau prăbușirea și acestor uh, obligațiuni garantate. Totul depinde de cum anume funcționează piața. La următoarea criză vom vedea dacă obligațiunile garantate se ridică la nivelul așteptărilor sau nu. Mulțumim. Doamna Nactegal nu e în sală. Prin urmare, îi dau cuvântul domnului Gerold. Proszę bardzo. Mulțumesc, domnule președinte doamnă comisar aș vrea să felicit mai întâi pe raportor pentru că a găsit o abordare echilibrată și pragmatică. Avem acum o logică care trebuie să întărească Uniunea Piețelor de Capital. Este esențial să nu pierdem din vedere obiectivul uh, ultim al legilor pe care vrem să le adoptăm. Este vorba despre susținerea economiei reale. Evident că încercăm să uh, dăm băncilor o sursă de finanțare pe termen lung uh, ca să le permitem să realizeze acest obiectiv, va trebui totuși să, fac, să fim foarte atenți la ca să nu avem o, o prea mare flexibilitate în cadrul de reglementare al băncilor și să avem o îmbunătățire a accesului la finanțare pentru întreprinderi și cetățeni individuali și să fim atenți să nu existe noi riscuri pentru reușita pe termen lung. Rezultatele negocierilor sunt remarcabile pentru că va permite țărilor în care această piață încă nu există să uh, favorizeze crearea unui asemenea instrument financiar care chiar și într-o perioadă de criză rămâne stabil. Domnul Luchi a spus foarte bine acest lucru. Alte instrumente, ca de exemplu crearea uh, Uh, unei obligațiuni garantate la nivel european, trebuie discutate mai multe măsuri. Este prima oară când uh, este ultima oară, mă scuzați, când iau cuvântul în plenară și vă mulțumesc tuturor uh, pentru bună cooperare și vă urez un Paște fericit. Vă mulțumim. Doamna Berez. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Cadrul de armonizare minimă a regimurilor naționale care va fi uh, creat la nivel european este binevenit. Vom putea, iată, debloca o, uh, un instrument de refinanțare foarte util uh, și vom reuși astfel să aprofundăm Uniunea piețelor de capital. Obligațiunile garantate au permit băncilor să continuă să emită în situații, în, în, în anii dificile ai crizei financiare. Bineînțeles, în acest text ținem cont de caracteristicile fiecarei piețe naționale de obligațiuni garantate. În Franța, spre exemplu, există posibilitatea o oferi, um, Uh, includerii unor active diferite ca și garanții pentru aceste obligațiuni, dar același lucru se întâmplă și în Germania, uh, Spania, Italia, etc. Deci aceste criterii comune, până la urmă, se bazează pe experiența diverselor state membre și, uh, iată, pe baza aceasta, pe soclul acesta, acesta comun se va emite eticheta europeană. Vom, cadrul stabilit va permite o mai bună alocare a capitalelor, capitalului la nivel nivel uh, european va întări de asemenea capacitatea de emitere, inclusiv în situațiile uh, tensionate cu care se pot confrunta băncile. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Din păcate, nu vrea nimeni să intervină la procedura CHDI, deci îi dau cuvântul doamnei comisar din nou. Thank you. Domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pentru observații, pentru intervenții, care cred că au demonstrat că există un acord cuprinzător în ceea ce privește, în ceea ce privește noile norme. Investitori atât din Uniunea Europeană cât și din exteriorul Uniunii Europene vor ști că obligațiunile garantate care au eticheta obligațiuni garantate EU sau premium uh, fac obiectul unei uh, solide supravegheri. Normele Uh, vor putea fi revizuite în, următo- în următorii ani. Mă bazez pe sprijinul continuu al Parlamentului European pentru că aceste obligațiuni garantate să devină o sursă și mai importantă de finanțare a economiei europene pe viitor. Mulțumesc foarte mult raportorului și uh, rapor- raportorilor din Umbra. Vă mulțumesc, doamna comisar, și dau din nou cuvântul colegului nostru Luca pentru a încheia dezbaterea. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru aceste discuții. Mulțumesc și raportorilor din umbră și, în mod special, mulțumesc uh, colaboratorilor uh, Comisiei pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o în această procedură legislativă. Chestiunile esențiale au fost deja uh, amintite în această dezbatere. O, o, o să mă limitez la două observații. Uh, Um, pentru a răspunde contribuției colegului nostru Notis Marias, care face în același grup politic ca mine. Um, trebuie să ne asigurăm că uh, aceste obligațiuni, într-adevăr, sunt și, sunt și onorate și în cazul obligațiunilor suverane ale Greciei, anumite dintre acestea nu au fost uh, onorate. Însă acum discutăm despre obligațiuni garantate emise de uh, bănci, care uh, Uh, sunt garantate prin diferite uh, credite care formează un portofoliu care nu poate fi accesat de uh, creditori, de exemplu. Mă gândesc că ar fi o idee bună și pentru guvernul elen ca pe viitor să creeze asemenea obligațiuni care să fie garantate prin uh, asemenea portofolii. Uh, ar fi un pas important pentru a îmbunătăți uh, credibilitatea și ratingul de credit al guvernului elen. A doua observație se uh, referă la ce a spus colegul uh, nostru Alfred Sand, că ar fi important să nu împiedicăm buna funcționare a uh, piețelor naționale deja existente. Este un lucru important, la fel de important este uh, însă să profităm de bunele practici uh, existente. Nu este posibil să facem, uh, să facem ambele, ambele uh, lucruri pentru că am dorit să pună în capăt proastelor practici care există pe anumite piețe până acum. Acesta a fost obiectivul acestei tendințe și încercări de armonizare și am pus accentul pe uh, calitatea Um, existentă din, în cadrele legislative anumitor state membre și exercitând presiuni asupra altor state să se apropie de uh, standardele de calitate din celelalte state membre. Și cred că acest lucru uh, nu face decât să pregătească un uh, viitor bun pentru aceste instrumente financiare. Vă mulțumesc, am încheiat această dezbatere comună. Votul este prevăzut uh, mâine și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, o întrebare cu solicitare de răspuns oral negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European. Această întrebare cu solicitare de răspuns oral a fost formulată de domnul Haureghi Atondo, care îi dau cuvântul. 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că la sfârșitul legislaturii nu era neapărat ocazia să punem o întrebare cu solicitarea de răspuns oral, dar am vrut să evocăm această criză politică, pentru că este o lipsă de cooperare loială, o lipsă de cooperare instituțională între Consiliu, Comisie și Parlament. După părerea mea, această criză este foarte gravă și aș vrea să amintesc faptele. Deja în articolul 226 din Tratatul de la Lisabona, în anul 2009, atunci când a fost adoptat tratatul, i s-a acordat Parlamentul European inițiativa legislativă ca să reglementeze care sunt puterile comisiilor de anchetă. Și vă amintesc că există inițiativa legislativă a Parlamentului European în două domenii, legea electorală europeană și uh, reglementarea comisiilor de anchetă. Textul a fost deja adoptat în 2012, trei ani mai târziu, în urma raportului domnului David Martin și s-a început încă de pe atunci negocierile cu Consiliul și Comisia. În legislatura respectivă nu s-a ajuns la niciun acord. Până la urmă, în 2014, acest text a fost adoptat în primă lectură. Bineînțeles, fără acordul Comisiei și Consiliului. Atunci când eu am fost numit raportor la începutul acestei legislaturi, în 2015, am început la rândul meu să încerc să negociez cu Consiliul și Comisia un text care să poată să fie adoptat în timpul acestei legislaturi. Și vă spun, doamnelor și domnilor, că aici începe Uh, uh, plângerea mea că nu am fost capabil să ne întâlnim în cadrul unui trilog instituțional și să avem un dialog politic rezonabil ca să stabilim în sfârșit un text care să ne permită să avem un regulament care să reglementeze puterile acestei instituții în ceea ce privește comisiile de anchetă. Iată ce am vrut eu să denunț. Au fost multe documente de lucru, multe manifestări de flexibilitate. Noi am încercat să facem un pas în direcția Comisiei și a Consiliului și tot timpul ne-au spus, păi n-aveți un text nou, dar după luni și luni de reuniuni și întâlniri între serviciile juridice ale Comisiei, ale Parlamentului și ale Consiliului, în sfârșit, pe baza acestor discuții tehnice, am ajuns la un nou text. Aveam un non-paper, l-am prezentat Consiliului și răspunsul a fost că de obicei uh, nimic, da, ne-au venit niște obiecții juridice, niște obiecții pe plan legal, tot felul de preocupări Până la urmă, de fiecare dată am avut un răspuns cu un caracter procedural, cu un conținut politic și, de fapt, ori au renunțat la negocieri sau pur și simplu le-au refuzat. Și iată în ce stadiu ne aflăm. Comisia și Consiliul nu și-au făcut treaba, nu au cooperat cu noi, nu au vrut să dialogueze, nu au vrut să negocieze și au umilit Parlamentul. Doamnelor și domnilor, acesta este strigătul meu din suflet pentru că sunt deosebit de dezamăgit, pentru că patru ani de zile am încercat să lucrez împreună cu Comisia AFCO, cu doamna președintă Hubner la Comisia AFCO și am încercat să încep negocierile și nu s-a putut. Doamnelor și domnilor, nu este doar o problemă de procedură. Nu este doar o uh, chestiune sensibilă din punct de vedere politic pentru și de aceea nu s-au început negocierile. Problema de fond este că Comisia și Consiliul nu acceptă. Nu acceptă să existe comisii de anchetă care să facă anchete care să incomodeze statele membre, membrii comisiei, membrii guvernelor din statele membre și așa mai departe. Până la urmă, eu cred că lor le e teamă să existe Uh, mărturii, să poată fi chemați comisarii să răspundă la întrebări și se tem, și asta este problema, pentru că nu acceptă că Parlamentul poate să aibă un Parlament atât de important, atât de mare, o putere atât de mare, încât să aibă comisii de anchetă. În activitățile parlamentare din secolul 21, așa ceva nu se poate accepta. Nu se poate ca tratatul de Lisabona să acorde Parlamentului această capacitate și în secolul 21, când există atât de multe domenii de, de alarmă socială și se duc la multe probleme de proastă administrare, acest Parlament să nu le poate ancheta când noi suntem reprezentanții direcți ai popoarelor și trebuie să răspundem atunci când se trag semnale de alarmă pe plan social sau când există nemultopiri. De aceea, mâine, doamnelor și domnilor, vom adopta o rezoluție care este foarte dură, dar este foarte dreaptă. Este o rezoluție foarte critică la adresa Comisiei și a Consiliului, însă este necesară, doamnelor și domnilor. Asta am vrut să vă spun. Să trimitem Parlamentului, Parlamentului această rezoluție care să o trimită statelor membre să vorbească despre ea la reuniunile Consiliului, să o trimitem tuturor familiilor politice, pentru că e adevărat că este și o problemă politică și cerem președinției care va veni peste câteva luni să se ocupe de această problemă, pentru că este în continuare o problemă de actualitate. Nu se poate. Parlamentul European trebuie să fie așa cum scrie în tratat, un parlament care să reprezinte popoarele europene. Dziękuję.

executivul. Dacă ne gândim la Panama Papers, uh, boala vacii nebune, etc., etc., ne dăm seama cât de important este dreptul de anchetă al Parlamentului. Domnul Haureghi spunea că Consiliul, statele membre au refuzat sistematic să negocieze propunerea pe marginea propunerii Parlamentului European. Au susținut că propunerea Parlamentului nu ține cont de temerile lor fundamentale. Dar asta înseamnă, de fapt, ignorarea uh, naturii aplicării uh, procedurii uh, uh, speciale create prin articolul 226 din TFUE. Această procedură cere instituțiilor să negocieze între ele și să ajungă la, un, la o soluție de comun acord. Uh, nu în felul acesta ar, ar putea uh, sau nu aceasta este maniera în care uh, Consiliul ar trebui să, reacționa, să reacționeze. Ce ar zice Consiliul dacă Parlamentul European ar refuza uh, să ajungă la un acord pe tema, să zicem, uh, uh, CFM-ului, pentru că uh, nu îi place pur și simplu propunerea Consiliului. Nu așa ar trebui să arate cooperarea între instituțiile europene. Vorbim aici despre respectul acordat prerogativelor Parlamentului European. Vorbim despre echilibrul instituțional și e important ca Comisia și Consiliul să înțeleagă lucrul acesta. Până la urmă nu trebuie, nu suntem obligați să să cădem de acord, dar trebuie să încercăm a, să cădem de acord. Din păcate, statele membre nu se ridică la nivelul așteptărilor. Mulțumim foarte mult și acum are cuvântul domnul Ceamba, numele Consiliului. Deci, Dragă domnule președinte, stimați deputați, stimată doamnă comisar, ne apropiem de sfârșitul mandatului legislativ și, într-adevăr, este un moment uh, potrivit să discutăm exercitarea competențelor de anchetă a Parlamentului European și să examinăm situația actuală. Aș dori să încep să vă spun că, de la bun început, Consiliul a considerat că comisiile de anchetă sunt un instrument important care permit Parlamentului European exercitarea unui control politic într-o Uniune Europeană bazată pe respectarea valorilor democratice și a statului de drept, așa cum ne cere um, tratatele. Din 2011, Consiliul a examinat o serie de propuneri într-un spirit uh, constructiv și respectându-și obligația de cooperare sinceră. După cum știți, însă, raportul uh, respectiv a dus la preocupări uh, serioase cu, cu, de natură juridică în ceea ce privește limitele stabilite de articolul 226 din, din TFUE. Există o limitare a competențelor de anchetă a Parlamentului European și în ciuda eforturilor depuse pentru a reconcilia uh, pozițiile divergente uh, inclusiv între serviciile juridice care s-au întâlnit de atât de multe ori, uh, progresele legate de anumite uh, probleme nu au reușit să rezolve uh, chestiunile cele mai complicate de natură juridică, așa cum s-a spus în scrisoarea transmisă președinției Hübner în data 25 octombrie anul trecut. Consiliul a salutat uh, non-paperul uh, pregătit de raportor, domnul uh, Șarughi Atondo, care reprezintă o nouă încercare de a relua dialogul politic între cele trei instituții. Acest non-paper conține o serie de îmbunătățiri față de propunerea din anul 2014, răspunde anumitor preocupări exprimate de Consiliul uh, anterior și uh, conține soluțiile pr- uh, propuse în mod comun de experții juridici ale celor trei instituții europene. Cu toate acestea, acest non-paper conține o serie de uh, dispoziții care uh, duc la îngrijorări serioase din partea Consiliului, la care ne-am referit de mai multe ori. Pe fond, poziția Consiliului nu s-a schimbat de la raportul respectiv și mai, pentru a fi mai specific, aș dori să mă refer la anumite chestiuni. Este vorba de impunerea unor uh, măsuri, uh, sancțiuni, audierea unor uh, oficiali, puterea de a cere documente din partea unor instituții care nu au niciun rol în punerea în aplicare a dreptului european, de a impune sancțiuni dacă nu se dă curs cererilor și în ceea ce privește sancțiunile Uh, vă aduc aminte că dreptul penal ține de competențele statelor uh, membre și competențele uh, Parlamentul European nu pot merge prea departe din acest punct de vedere. Nu aș dori să intru în detaliu pentru că își cunoașteți prea bine preocupările și îngrijorările Consiliului Um, regăsită și în scrisoarea pe care am menționat-o. De la începutul activității sale, președinția României a încercat să rezolve, să se depășească acest uh, impas prin inter, pornind de la contact, contactele informale avute de predecesorii noștri cu, cu cei doi raportori, cu domnul Horeghi și doamna Hübner. Vă asigur că Consiliul își uh, dorește să continue dialogul constructiv cu Parlamentul European pe marginea acestui dosar extrem de complicat din punct de vedere juridic. Dacă Parlamentul dorește să continue negocierile, Consiliul este gata să participe la acestea, respectând cu totul datoriile care îi revin în temeiul uh, principiului cooperării sincere. Mulțumesc, dau cuvântul acum doamnei comisar în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnule deputați. Mă bucur că s-a pus această întrebare cu solicitarea de răspuns oral ca să vă explic care este poziția Comisiei vis-a-vis -vis de dreptul de anchetă al Parlamentului European. Parlamentul este cel care trebuie să facă o propunere, însă procedura presupune și acordul Comisiei și al Consiliului. De când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, Parlamentul European a făcut mai multe propuneri ultima fiind cu un caracter informal, uh, acest non-paper, care a fost uh, aprobat de Comisia de Afaceri Constituționale în luna aprilie anului trecut și a parvenit Comisiei și Consiliului în luna mai. Comisia a luat la cunoștință această uh, propunere informală, care acum este mai precisă din punct de vedere juridic și include mai multe îmbunătățiri. De pildă, în ceea ce privește regula pentru crearea comisiilor de anchetă, regulile procedurale care se aplică anchetelor sau pentru uh, crearea de puncte de contact pentru scopurile anchetei. Noua propunere informală conține trimiteri la regulamentul privind protejarea persoanelor juridice, privind procesarea datelor cu caracter personal de către instituții și către acordul cadru între Parlamentul European și Comisia Europeană. Totuși, Documentul informal conține o serie întreagă de uh, um, aspecte care pun, uh, ne fac să ne punem întrebări din punct de vedere juridic, și legislativ. Din 2012 am menționat aceste probleme. Sancțiunile pentru nonconformitatea cu dispozițiile regulamentului, anumite aspecte legate de mijloacele de anchetă care s-ar afla în mâinile comisiilor de anchetă, ca de exemplu anchete la fața locului, audierea comisarilor și a foștilor comisari, audierea funcționarilor și a foștilor funcționari, precum și audierea persoanelor juridice. Apoi, noua regulă introdusă în caz, pentru um, căile de atac. Uh, în cazul în care uh, membrii comisiei de anchetă sau alți funcționari uh, um, riscă și ei să fie puși sub semnul întrebării în cadrul anchetei. Și apoi uh, marja de manevră a Parlamentului și a comisiilor de anchetă, care riscă să se amestece în um, competența statelor membre, care este unică în ceea ce privește uh, Uh, dreptul penal. Noi vrem să ne angajăm în discuții constructive ca să găsim în sfârșit soluțiile adecvate pentru divergențele care încă există între cele trei instituții. Viitorul regulament privind dreptul de anchetă al Parlamentului European ar trebui să creeze un instrument adecvat care să respecte pe deplin prerogativele instituționale și cadrele legislative din statele membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, doamnă comisar. Acum este rândul domnului Viland în numele grupului PPE, dar nu îl văd în sală pe domnul Viland. Și atunci trecem imediat la uh, doamna Pacațartunda Ruiz din partea ALDE. Muchas gracias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ceamba, eu cred că nu ne-ați ascultat. V-am spus de nu știu câte ori în timpul anilor, uh, așa cum spunea și colegul Haureghi, că discutăm despre lipsa de cooperare loială. Nimic de a, din ce s-a făcut la Consiliu nu a fost cooperare loială. În acest Parlament nouă ne-a lipsit capacitatea în timpul acestui mandat de a putea să muncim mai bine, de exemplu pe, în scandalul Panama Papers sau Dieselgate sau Comisia Specială pentru Terorism. De ce? Pentru că Consiliul a vrut să ne blocheze. Nu ne-a dat această posibilitate. Domnul Horeghi a avut capacitatea să negociere a putut să ajungă la un consens. Dar de ce? Pentru că nu ați cooperat. E vina dumneavoastră. Deci, haideți să spunem lucrurilor pe nume de 25 de ani funcționăm cu o decizie care acum este depășită de mult. Nu mai suntem Parlamentul din 1995 și avem nevoie de aceste prerogative pe care dumneavoastră și dând nu știu câte argumente, nu vreți să o acordați Parlamentului. Vă înșelați! Vă înșelați pentru că pierdeți din credibilitate, pentru că avem nevoie de uh, acest drept de anchetă. Nu e corect. Nu este decent ca instituții mm, care sunt surori, precum Comisia și Consiliul, leagă mâinile Parlamentul European, care reprezintă 500 de milioane de locuitori și sunt aleși direct. Îi reprezintă în această instituție. Și în plus sunt prerogative care ne-au fost acordate de tratate. Nu e corect ca domnul Hoaureghi să fie muncit timp de 5 ani de zile, așa cum a făcut-o și președinta de afaceri constituționale, Comisia pentru afaceri constituționale și secretariatul de la AFCO. Nu este corect. Ne-ați închis ușa în nas. Și singurul lucru pe care pot să vi spun este că nici măcar nu ați avut uh, corectitudinea să răspundeți domnului Hoareghi. În această ultimă dezbatere în Parlamentul nostru vreau să spun că a fost o onoare să-l cunosc și să colaborez cu dumnealui în acești ultimi ani. Vă mulțumesc! Ați depășit puțin timpul care v-a fost alocat, dar nu-l văd pe domnul Șoț în sală. În consecință dau cuvântul doamnei James Vă rog, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Parlamentul European este nimic altceva decât o fațadă pentru uh, democrația europeană. Uite, uitați, asta se întâmplă. Dacă democrația are vreun sens, atunci și colegii mei din sală, care sunt aleși direct de cetățenii europeni, ar trebui să aibă posibilitatea de a uh, pune întrebări legate de uh, orice fel de eveniment care pune în pericol cetățenii uh, europeni. Dreptul de anchetă ar trebui să existe, dacă nu, ce sens are Parlamentul European? Parlamentul European, fără acest drept, nu este nimic altceva decât o marionetă pentru politicienii nealeși din Consiliu și Comisie. Mă deranjează dar nu mă surprinde atitudinea Comisiei și a Consiliului când vine vorba despre transparență aici în Parlamentul European. Acum, dacă Uniunea Europeană se întreabă de ce înflorește eurospeci, uh, uh euroscepticismul, iată răspunsul. Procesul democratic pur și simplu nu funcționează. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează acum domnul Pospisil, un minut și jumătate. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já musím říci, že jsem z postoje Rady a Komise velmi... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă întristează pozițiile Consiliului și a Comisiei, pentru că dreptul primar ne conferă o competență clară de a ancheta și dacă nu dispunem până acum de un regulament care să pună în aplicare acest drept de anchetă, este o rușină și mă dezamăgește în mod special uh, comportamentul Consiliului. Nu pot să înțeleg de ce uh, nu nu acceptă um, poziția noastră. M-aș fi așteptat din partea reprezentanților statelor membre să depună mai multe eforturi pentru a um, îndeplini prerogativele Parlamentului European, o instituție care îi reprezintă în mod direct pe cetățeni, care se bucură de uh, prerogative conferite direct de tratate și, din păcate, Comisia și Consiliul ne limitează uh, prerogativele. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat uh, altundeva, aș fi înțeles. Deseori uh, criticăm modul în care în state terțe legea este călcată în picioare și acum vedem că ne confruntăm cu aceleași probleme în ograda noastră. V-aș ruga să reflectați mai mult asupra acestei chestiuni pentru că nu face decât să ne afecteze reputația până la urmă. Vă mulțumesc. Domnul Marias dorește să intervină la intervențiile spontane. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Care sunt uh, uh funcțiile de bază ale Parlamentului European? muncă legislativă, supravegherea democrației și comisiile de anchetă. Iată ce fac parlamentele într-o democrație. Și dreptul acestui parlament de a ancheta anumite aspecte, de a crea comisii de anchetă, face parte din legislația primară. Deci ar trebui să avem această abilitate. Trebuie să ne folosim posibilitatea ce ne-a fost acordată de tratate avem atât de multe scandaluri, LuxLeaks, Panama Papers, Dieselgate uh, și așa mai departe. Și Parlamentul nu poate să facă nimic. Dacă chiar nu face nimic, atunci își pierde credibilitatea, problemele sunt și mai mari, cetățenii își pierd încrederea. Din toate aceste motive vrem să ne exercităm dreptul care ne-a fost acordat de tratate și în niciun caz Comisia și Consiliul nu ajută. Vă mulțumesc. Acum văd că domnul Scholz a venit uh, în hemiciclu. Deci uh, vă dau cuvântul în numele grupului dumneavoastră, unul și jumătate. President. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. De la bun început aș vrea să vă spun că îmi doresc ca Parlamentul European să se adreseze CEJ. E clar că trebuie să luptăm pentru drepturile noastre. Uh, eu cred că asta este obligația noastră. Noi suntem uh, Parlamentul cetățenilor europeni și cetățenii europeni au dreptul să aibă un por, uh, parlament solid care să se să profite de uh, prerogativele sale. Din păcate, iată, la Consiliu se vede clar că există o temere legată de puterile oferite Parlamentului European. Ce s-ar întâmpla dacă Parlamentul European ar avea dreptul să uh, Uh, invite la audieri reprezentanții ai uh, guvernelor uh, din statele membre. Ce s-ar întâmpla dacă Parlamentul European ar putea sancționa, iar putea sancționa pe cei care nu se pre- prezintă la aceste audieri? După aceea, asta de partea Consiliului. După aceea, Comisia, iată și ea, gardianul tratatului, se pune de partea, parlament, de partea Consiliului, îmi cer scuze. Deci, doamnă comisar, credeți că acesta este dreptul democratic? Aceasta este democrația? Uh, dumneavoastră aveți ceva de ascuns? De ce, de ce nu sunteți deschiși în fața Parlamentului European? De ce Comisia s-ar teme de faptul că funcționarii săi ar putea fi invitați la audieri uh, în fața Parlamentului European? Ce ar ieși la iveală? Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. I-aș da cuvântul acum doamnei comisar. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor membrilor uh, Parlamentului European pentru comentariile, comentariile și remarcele lor. Dați-mi voie să vă spun din nou din perspectiva Comisiei Europene, rolul Parlamentului în ceea ce privește controlul este absolut esențial. Doar Parlamentul European se poate asigura că îngrijorările cetățenilor europeni când vine vorba despre punerea în aplicare a dreptului jur uh, dreptului european sunt luate în seamă. Comisia recunoaște că uh, non-documentul reprezintă un Um, progres față de propunerile existente. În același timp, cum am spus mai devreme, Comisia consideră că ultima propunere informală conține o serie de preocupări legale și um, juridice și uh, instituționale. Comisia recunoaște că există nevoia de a avea un instrument care să respecte prerogativele uh, stat, um, statelor membre. Comisia este dispusă să se lanseze într-o discuție trilaterală constructivă pentru a răspunde la preocupările existente. Sperăm că se pot face progrese pe aceste subiecte delicate, politic, dar foarte importante. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Ceamba are cuvântul acum. În încheiere, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru acest schimb de opinii care ne-a permis să ne clarificăm pozițiile. Dați-mi voie să vă asigur că președinția română, ca și austriacă și cele de dinainte, au fost extrem de dispuse să se angajeze într-un schimb de opinii extrem de deschis pentru a ajunge la, să ajunge la un acord interinstituțional. Dosarul a fost discutat în repetate rânduri la întrunirile grupului de lucru pentru afaceri generale. În situația actuală însă este clar că nu putem uh, încheia acest dosar în actuala legislatură. Încă o dată dați-mi voie să reafirm disponibilitatea Consiliului de a dialoga cu Parlamentul, fie și într-un alt context după alegerile din mai. La urma urmelor, cu toții dorim să avem reguli clare referitoare la dreptul Parlamentului de a-și exercita funcția de supervizare. Dați-mi voie să-i eh, mulțumesc și raportorului pe dosar și înțelegem perfect că domnia sa încearcă din răspuderi să îmbunătățească raportul anterior. Vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru atenție. Este ultima dată când ia cuvântul președinția română în plenul Parlamentului. Vă mulțumesc pentru spiritul de cooperare pe care l-ați arătat în aceste luni. Și vă mulțumesc pentru cooperarea sinceră dintre instituțiile europene. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. A fost o plăcere să lucrăm alături de președinția română a Consiliului. Cu aceasta încheiem uh, dezbaterea acestui punct. Avem un proiect de rezoluție AFCO. Votul va avea loc mâine. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a to jest... Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Raportul alcătuit de José Manuel Fernández și Roberto Gualtieri, Invest EU. Primul vorbitor, este, bineînțeles, raportorul, domnul Fernandes. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi tuturor celor care au lucrat la acest uh, program de investiții extrem de important pentru perioada 2021-2027. Mulțumesc colegului Gualtieri, coraportorul meu și Bineînțeles, le mulțumesc sincer celorlalți colegi care s-au implicat, astfel încât uh, planul Juncker, așa cum uh, îl știam, să poată fi uh, formulat în acest raport. Mulțumesc așadar raportorilor din umbră, colaboratorilor de la PPE, secretariatului și tuturor celor de la Comisia Bugete. Avem nevoie de un nou plan de investiții pentru perioada următoare în care să reunim cele 14 instrumente financiare de care dispunem actualmente, adică să venim cu o simplificare. Dar asta înseamnă uh, că trebuie să dăm dovadă și de ambiție. De aceea, Parlamentul European dorește ca cele 14 instrumente financiare care sunt contopite într-un singur plan să vină cu același nivel de garantare. De aceea propunem 48 de miliarde care uh, să producă un efect de levier uh, prin care să reușim să strângem sute de miliarde în schimb. Am reușit să ne înțelegem cu Consiliul cu privire la toate celelalte uh, aspecte, în afară de aceasta și, bineînțeles, în afară de CFM. Avem un acord provizoriu pentru care ne putem felicita, depinde de următoarele negocieri cu privire la CFM, care sper să fie scurte. Sper ca în acest plan Invest EU, plan de investiții pentru Uniunea Europeană, să reușim să realizăm cele patru dimensiuni. Infrastructura durabilă, IMM-uri, cercetarea și inovarea și, în fine, obiectivul social. Uniunea Europeană trebuie să facă astfel încât uh, decalajele de investiții dintre țări și dintre regiuni, dificultățile de acces cu care se confruntă acestea în materie de investiții, e bine, acestea trebuie să fie eliminate. Trebuie să eliminăm aceste decalaje și dificultăți cu care se confruntă diversele țări și regiuni. De aceea, vrem să uh, încurajăm uh, statele să accepte această noutate cu care venim noi. Compartimentul este un concept care uh, le va ajuta pe statele membre să își financeze agenții de dezvoltare care până acum nu au funcționat cum trebuie. Toate statele trebuie să-și facă temele la ele acasă, iar agențiile de finanțare să se pregătească și ele. În orice caz, Parlamentul dorește să crească competitivitatea Uniunii Europene, să ducă la o mai mare creștere a economiei și să genereze locuri de muncă de calitate. Trebuie de asemenea să îmbunătățim guvernanța instrumentelor financiare. De aceea avem uh, un uh, Consiliu Consultativ